Ok, dear colleagues, I think we can, uh, we can start on me. Dragi colegi, putem să începem ședința. Este ultima audiere. O să mai avem o ședință împreună cu comisara și, sigur, discuții cu privire la raport, dar asta, dacă totul merge bine, este ultima audiere de adevărate. Am cer scuze pentru uh, faptul că sunt răgușite. Am avut o răceală destul de... Uh, nasoală, așa că nu prea pot să țip, nu am ține vocea, vă rog să nu țipați nici dumneavoastră. Aveam interpretarea astăzi în 15 limbi uh, și, uh, sigur, ședința se transmite pe internet și documentele sunt electronice. Am primit 205 de amendamente la raport, proiectul de raport și 181 pe proiectul de recomandări uh, până pe 18 ianuarie. Acestea vor fi examinate pe 9 februarie înaintea votului final din 28 februarie. Ceea ce înseamnă că raportorii și raportorii din umbră au o, uh, o muncă destul de grea de făcut, dar sunt uh, încrezătoare că o să își îndeplinească misiunea și o să vină cu un uh, pachet de amendamente de compromis. Sunt observații sau comentarii? Dacă nu, deja putem trece la audierea noastră. Îi salut pe reprezentanții de la Audi. Ne bucurăm foarte mult că sunteți astăzi prezenți. E vorba de domnul Florian Hauberger. Nu e ușor de pronunțat care se ocupă de serviciul tehnic și domnul um, Oliver Hoffman, care uh, este șef la dezvoltare, la Powertrain. Um, probabil că ați primit, ați primit deja prin e-mail răspunsurile la întrebările care au fost uh, trimise în scris uh, către Audi, le aveți în dosar. Ca de obicei, uh, o să avem o dezbatere de maxim o oră și 40 de minute. Vreau în primul rând să vă dau cuvântul, să faceți o introducere înainte să începem audierea propriu-zisă. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, stimate doamnelor și domnilor deputați. Colegul meu și cu mine vorbim astăzi în numele președintelui Consiliului de Administrație al Audi AG, profesorul Rupert Stadler. După cum uh, s-au făcut deja prezentările, domnul Oliver Hoffman, iar eu mă numesc Florian Heuberger. Sunt responsabil de Departamentul de Servici Tehnic. Așteptăm cu mare interes discuția cu dumneavoastră de astăzi. Înainte însă, am dori împreună să trecem în revistă subiectele abordate ne alăturăm pe deplin uh, prezentărilor făcute de doctorul Eichhorn, reprezentantul Departamentului de Cercetare și Dezvoltare al concernului Volkswagen. Subiectul uh, scandalului de emisie a, încuraj- a um, deranjat mulți cetățeni, mulți clienți și printre aceștia mulți clienți Audi. Uh, ne-a pătat reputația în prelucrarea acestei, acestui scandal al emisiilor a fost încă de la început clar că, în primul rând, e vorba de furnizarea asistenței tehnice. În același timp, trebuie să clarificăm cine este răspunzător și cum s-a putut întâmpla. Pe lângă această asistență și clarificare, în al treilea rând, credem că uh, Sinceritatea este singura cale de ieșire din acest scandal al emisiilor. Vă puteți închipui cu siguranță că vom fi mai stricți ca până acum, vom lucra cu principiul supravegherii multilaterale, vom introduce noi mecanisme de conformitate și vom cere echipei noastre să-și ridice glasul atunci când ceva nu respectă legea, conștiința sau morala. E o cale lungă. va fi greu să recâștigăm încrederea publicului și a clienților. Însă, trebuie să facem acest lucru pentru că noi, reprezentanții Audi, credem în marca noastră. E vorba de locurile de muncă a zeci de mii de oameni corecți. Doamnelor și domnilor deputați, după cum a spus deja doctorul Eichhorn, în iulie 2016, industria auto luptă la nivel global cu realitatea unor standarde neuniforme. Efortul uh, care trebuie depus pentru a respecta normele de omologare în fiecare stat e enorm. Și nu vorbesc aici doar de culori diferite pentru semnalizatoare. E vorba de sute de detalii, de pildă um, standarde diferite pentru testele de impact, dar și norme în ceea ce privește emisiile. În urmă cu un deceniu, Uniunea Europeană era fixată pe emisiile de dioxid de carbon, iar Statele Unite pe emisiile de noxe. Au rezultat uh, norme care, um, pentru a fi remediate, au provocat un adevărat uh, conflict tehnic. Acest obiectiv uh, și atingerea acestuia presupune pentru industria auto un efort enorm. Fără standarde de um, omologare uniformă, nu putem găsi o soluție care să se poată aplica la nivel global. Următorul punct, important din punct de vedere legislativ, ar fi următorul. Vă rog, luați în calcul ciclul de viață al unui automobil un, uh, um, un autovehicul este oferit în medie șapte ani de un constructor și uh, trebuie să luați în calcul de asemenea un timp de proiectare de cinci ani. Asta înseamnă că deja încă de la început, uh, constructorul auto trebuie să se bazeze pe o legiferare uniformă într-un interval de 12 ani. Iată de ce este important să se marcheze încă de la început macazul în acest sens. Planificarea și certitudinea acestea este foarte importantă pentru noi în calitate de producători. Um, ați abordat catalogul de întrebări pe care ni l-ați adresat. Subiectul uh, și situația delicată în care se află industria auto e clară. Pe de o parte, trebuie să promovăm noile tehnologii, iar pe de altă parte, în perioada de tranziție, trebuie, folosind tehnologiile actuale, să ne câștigăm banii pentru viitor. Cu atât mai importante sunt uh, semnale clare în acest sens din partea politicii. Avem nevoie de semnale clare, fiabile și uh, mai ales și mai important, semnale clare pentru clienți, mai ales în ceea ce privește tranziția înspre electromobilitate pentru a accelera această tranziție. Clientul dorește să meargă la sigur. Dorește să fie sigur că va găsi infrastructura necesară înainte de a cumpăra un autovehicul electric. Acum am să dau cuvântul colegului meu. Doamnelor și domnilor, dorim să rezolvăm această problemă a ului și a găinii în electromobilitatea. Iată, Volkswagen, Porsche și Audi împreună cu BMW, Daimler și Ford au anunțat uh, o inițiativă comună. Uh, dorim să construim o rețea de alimentare rapidă pe axele de transport cel mai importante din Europa. Din 2017 vom uh, pune în funcțiune 400 de astfel de puncte. Până în 2020 trebuie să existe mii de puncte de alimentare uh, de performanță înalte. Acestea sunt uh, create o capacitate de până la 350 de kW. Ideea noastră e următoarea. După o, ce ați parcurs 500 de kilometri, vă opriți, beți o cafea și între timp, marea parte a bateriei dumneavoastră deja a fost realimentată. Este foarte importantă funcționarea de zi cu zi pentru clienți. Niciun client nu dorește să cumpere un, un uh, model care impune restricții durate de sub 400 de kilometri nu intră în calcul pentru noi. Doamnelor și domnilor, noi avem 8 um, ateliere în 6 țări din Europa. Doar în Europa avem peste 81.400 de angajați. În Italia, de pildă, suntem printre primii 25 de angajatori. În Ungaria suntem cel mai mare angajator străin și investitor. Pentru a vă da doar două exemple. Iar aici, la Bruxelles, în Belgia. Din 2018 vom construi primul nostru autovehicul electric. Aici lucrează peste 2500 de angajați Audi. În centrul scandalului al emisiilor, ne-am uh, adoptat noua strategie Audi pentru 2025. Dincolo de marile tendințe de digitalizare și urbanizare, totul se învârte în jurul sustenabilității. Tocmai acum uh, urmărim să uh, creăm până în 2020 trei autovehicule electrice. Și credem că acesta este răspunsul corect, având în vedere contextul. În 2018 începem cu categoria medie, cu un SUV electric. Va veni aici, direct de la Bruxelles, un mesaj clar așadar pentru Europa. În 2019 urmează o limuzină sportivă în segmentul superior, iar în 2020 vom aborda segmentul compact, așadar autovehicule de dimensiunea unui Audi A3 din 2021-2022 uh, ne vom uh, transforma uh, lanțul bazându-ne efectiv pe motorizarea electrică completă. În plus, suntem uh, în curs la ora actuală să ne modernizăm um, atelierele din Ingolstadt. Ne aflăm în, uh, plin, în plină perioadă de schimbare. Mm, autovehiculele electrice au nevoie de mai puține părți decât un vehicul de pildă pe combustie. Iar meseriile în industria autovehiculelor în viitor vor fi mult mai diferențiate și gama mult mai amplă. E nevoie, bineînțeles, de o calificare specifică în acest sens. Avem în acest sens Academia Audi și cooperăm cu universitățile pentru a putea dezvolta în mod consecvent această ofertă. Doamnelor și domnilor deputați, pe calea înspre un viitor electrificat, este foarte important să luăm în calcul clientul. După cum spuneam, aici este foarte importantă uh, viabilitatea în viața de zi cu zi. Iată de ce am luat în calcul un hibrid care poate fi alimentat la priză. În uh, urmă cu 2 ani și jumătate am scos pe piață modelul Audi A3 e-tron și cu un an în urmă am scos Audi Q7 e-tron. Sunt uh, modele hibride care au um, durata uh, pot atinge un traseu pe care l-ar putea parcurge și o mașină cu motor pe ardere, însă au uh, un nivel de emisii mult mai scăzute. Mobilitatea sustenabilă are mai mult decât un singur chip. Aici uh, intră în cadrul electromobilității și celulele de combustibil și combustibilii regenerabili mizăm, de pildă, pe modelele pe gaz, care se numesc Jetron în gama Audi. Peste două luni, la Geneva, la salonul auto, vom prezenta modelul Audi A5 Sportback ca al treilea model din flota Jetron. Autovehiculele pe bază de gaz emit cu 20% mai puține emisii de dioxid de carbon în calitate de posesor al unui autovehicul Jetron, sunteți așadar mult mai prietenos cu mediul și călătoriți într-un mod mult mai economic. Există o rețea amplă de alimentare, însă pentru a pătrunde mai bine pe piață e nevoie de sprijin din partea industriei și a politicii. Prin, gasul, prin uh, gazul uh, obținut din surse regenerabile facem un pas în plus În cele din urmă, recurgând la acest combustibil regenerabil, emitem cu 80% mai puțin dioxid de carbon. Dar cum procedează în tocmai Audi? De pildă, cu surplusul uh, de curent obținut din energia eoliană sau din biometanul derivat din deșeuri, putem alimenta în Germania până la câteva milioane de autovehicule pe bază de gaz. Însă potențialul nu ajută de fapt clima, trebuie pus în aplicare. Iată de ce în Elmsland din 2013 Audi are prima uh, instalație uh, care transformă acest curent suplimentar în gaz. Așadar, alimentăm din uh, 2017 Uh, cu volumul necesar de gaz rețeaua electrică. Asta înseamnă practic 50%, um, cer scuze, 50.000 de tone de oxid de carbon mai puțin care nu se emit așadar în atmosferă. Este un exemplu foarte clar care arată că acești um, agregați uh, de ardere și-au locul în noua strategie. Ce puteți face dumneavoastră? Cum ne puteți sprijini în noua reglementare pentru emisiile uh, Uh, din 2020, va fi important ca motoarele pe ardere să fie prevăzute de asemenea cu surse inovatoare de uh, carburant. Acesta ar fi o soluție pentru a atinge obiectivele stabilite la conferința de la Paris. Mulțumesc! Ajung acum la sfârșit. Doamnelor și domnilor, deputați, am urmărit cu mare, inten- cu mare atenție activitatea dumneavoastră din următoarele luni și prin uh, prezența noastră astăzi aici dorim să ne aducem contribuția, credem că această audiere este importantă pentru a înțelege mai bine situația, pentru a face un schimb de argumente și pentru a lucra la un cadru de reglementare orientat spre viitor. Europa este un loc interesant pentru, um, din punct de vedere economic și aici în viitor vor apărea tehnologii cheie pentru electromobilitate. Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumim pentru atenție. Thank you very much for this. um... Vă mulțumim foarte mult pentru aceste observații de introducere. Trecem acum la întrebări. Dau întâi cuvânt domnului Ghischi, care este raportorul nostru, fără microfon. Ah, ich dachte, es wäre meine Stimme wie bei der Vorsitzenden. Cred că a fost glasul meu care se auzea peste eh, doamna președinte, dar era de fapt microfon. Doamna președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, domnule Hoiberg, Hoiberger, și, uh, domnule Hoffman, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi de aici. Spuneați că doriți să recâștig încrederea. Mi se pare foarte important. Am invitat și Volkswagen, am invitat Audi și trebuie să constat, doar că observație intermediară, că ambele întreprinderi uh, au dat imediat curs invitației. Mi se pare un lucru lăudabil. Există un alt exemplu, de pildă Opel, care nu a fost dispus să intervină, să ia cuvântul aici. Iată de ce. Cred că este exemplar că ați venit astăzi aici. Asta nu ar trebui să însemnă însă că întrebările vor deveni mult mai ușoare. Aș dori uh, să fac trimitere înainte de toate la un alt constructor auto care a făcut deja obiectul anchetei și uh, mă refer aici la dispozitivele de invalidare la Fiat. S-a discutat adesea de faptul că la Fiat după 22, minute, după 22 de minute sistemul de emisii de control al emisiilor a fost modulat pentru ca aceste emisii să um, înregistreze un nivel mai scăzut. Nu am înțeles exact tot mecanismul, cum funcționează. Uh, ni s-a spus că ar fi necesar pentru a proteja motorul. Uh, susțineți această linie de argumentare? Există probleme asemănătoare și la Audi, unde după un anumit interval de timp există um, sisteme de reducere a emisiilor care sunt uh, declanșate. Înainte de toate, aș dori să nu mă pronunț în ceea ce privește concurenții, pentru că nu cunosc tehnologia, Putem deja răspunde la această întrebare spunând că există situații unde, din punct de vedere, din considerente de protecție pentru motor, se recurge la mecanisme de protecție. E vorba de valori fizice care sunt luate aici în calcul, dar e adevărat, în anumite situații, pentru a proteja componentele, trebuie protejat motorul. Asta înseamnă, de pildă, că uh, trebuie redusă și rata la care funcționează filtrul de particule. Trec acum la un model care a fost criticat deja și în instituția dumneavoastră, a 3. În august 2016, Comisia a efectuat teste privind emisiile asupra modelului A3, iar aceste teste au scos în evidență diferite niveluri de emisii în funcție de temperatură, de pildă valori crescute la o temperatură mai, scăzu- mai uh, sporită lucru care dovedește foarte clar că există un dispozitiv de uh, manipulare. Uh, care este așadar răspunsul dumneavoastră? Există un dispozitiv de invalidare? Domnule Ghizică, ce spuneați referitor la modelul A3 ne-a ocupat uh, și pe noi pentru că am fost convinși că acest vehicul nu dispune de dispozitive de invalidare. Am discutat cu serviciul de omologare federal din Germania, am mai efectuat măsurători la nivel intern și uh, s-au repetat testele am comparat rezultatele testelor cu modelele înregistrate de autoritatea de omologare, nu a existat diferență, iar vineri autoritatea de omologare ne-a comunicat că au luat legătura cu Centrul Comun de Cercetare și această eroare înregistrată la măsurătoarea la cald a fost retrasă. La final, mă bucură, bineînțeles, Uh, când se amintește de Emsland, pentru că provin din acea regiune, ați spus că s-a creat o entitate de cercetare la Audi pentru a analiza potențialul combustibilor sintetici. Vă întreb, când am putea aștepta rezultatul acestor cercetări? Când vor fi puse pe piață aceste producte, produse? Există un potențial considerabil, mai ales în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon sau alte substanțe dăunătoare. Când se va atinge așadar uh, posibilitatea de a introduce pe piață deja rezultatul acestor cercetări. Ce amintiți, această instalație a noastră, um, electricitate spre gaz, uh, este deja gata, funcționează din 2013. Deja de vreme îndelungată am oferit modelul A3 ca variantă pe gaz și tocmai am anunțat că uh, modelele A4 și A5 Sportback vor fi prezentate ca variantă pe gaz, Getron, Puteți așadar achiziționa deja aceste produse. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule Gheorghe. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor de domn pentru că au acceptat invitația noastră și că sunt de față acum la această ultimă audiere a comisiei noastre emis. Am citit cu mare interes răspunsurile la întrebările înscris și am uh, observat că legăturile cu acuzațiile făcute publice în septembrie, cum că Audi a fost uh, mai implicat în scandalul uh, diesel decât am crezut, am văzut că nu ați comentat pe acest subiect. E logic, are vreun rost să vă punem întrebări cu privire la acuzațiile care au fost publicate în septembrie sau nu o să comentați cu privire la acestea? Then I can save time. Ca să economisim timp. Uh, dacă vă referiți la modelul de motor V6, nu putem să facem nicio afirmație definitivă la ora actuală. Știți că am ajuns la un acord cu autoritățile din Statele Unite și anume că nu vom discuta despre acest subiect. Ok, thank you, thank you. My Mulțumesc. Următoarea întrebare. La întrebarea 5 spuneți că componentele de hardware ale acestor mașini sunt um, cam aceleași în Statele Unite și în Europa. Acestea au fost autovehicule care ar putea să aibă probleme legate de emisiile de dioxid de carbon. Ce înseamnă asta pentru piața europeană? Asta este o întrebare și uh, Cealaltă este standardele privind NOx în Statele Unite sunt mai stricte decât în uh, Europa. Așa că folosiți aceeași tehnologie și asta înseamnă că în Europa este foarte ușor să îndepliniți standardele? Ich die Răspund uh, înainte de toate întrebării care se referă la sistemul de propulsie, într-adevăr, folosim uh, hardware care este folosit în lanțul de transmisie cu diferite aplicații pentru că ne aplicăm, ne adaptăm solicitărilor clienților, de pildă uh, cererile sunt diferite în China, în Europa sau în Statele Unite. De pildă, în ceea ce privește emisiile de azot, de oxid de azot, pe care tocmai l-ați amintit, autoritățile Statelor Unite nu folosesc aceeași configurație în acest sens, pentru că nu e vorba doar de respectarea valorilor prevăzute pentru oxidul de azot, ci există și alte dispoziții legislative, iată de ce nu putem folosi același lanț de transmisie în Europa și în Statele Unite. Și aici, uh, așadar, diferă foarte mult uh, felul în care sunt folosite. But it is relatively... Dar este destul de ușor, având în vedere că aveți deja tehnologia în compania noastră să uh, îndepliniți standardele europene privind ceea ce privește dioxidii de, oxidii de azot. Wie ich eben schon gesagt habe, es după cum am spus deja, nu e vorba de introducerea unei tehnologii uh, americane în Europa. Ar fi ușor pentru noi, pentru că lucrurile s-ar simplifica considerabil. Există multe alte considerente care trebuie luate în calcul. Iată de ce nu putem folosi în Europa motorul pe care îl avem în Statele Unite. Situația așadar este foarte complexă pentru noi. Ok, thank you. Um... Mulțumesc. Acum, referindu-ne la aceste diferențe în ceea ce privește legislația, s-au constatat uh, diferențe foarte mari și în ceea ce privește aplicarea legislației în Statele Unite și în Europa. În Statele Unite s-a constatat un sistem mai uh, strict de conformitate, de executare, unde se creează practic un um, Um, mediu mult mai um, echitabil, pe când în um, Uniunea Europeană este unul mai variabil, influențat politic. Pe care îl preferați dumneavoastră, pe cel american sau pe cel european? Sie haben recht, dass es Aveți dreptate, există deosebiri între regulamentele din uh, Statele Unite și uh, cele din Europa. E greu să răspundem acestei întrebări. Dumneavoastră reprezentați în principiu Europa, trebuie să decideți pentru dumneavoastră, dumneavoastră ca decidenți trebuie să o treci, ce e important pentru dumneavoastră. Există ambele sisteme și ideea e să recurgem la cel mai bun. Carins. Domnul Carins. Vă mulțumesc foarte mult. E foarte interesant. Câteva cuvinte despre ce se va întâmpla în viitor. Avem acum noile teste în ceea ce privește omologarea. Aceste teste noi și noile sisteme care sunt acum conturate vor rezolva problema emisiilor de oxid de um, azot pentru sectorul diesel din Europa? Chiar o să reușim? E soluția asta? Mit der Einführung der prin uh, introducerea noi legislație, noi legislații ne confruntăm așadar cu o normă care ne precizează foarte clar care sunt emisiile în condiții reale de conducere. Emisii care depășesc cele înregistrate pe bancul de probă. Trebuie așadar să discutăm despre măsura în care emisiile înregistrate pe, eh, în carosabil pot eh, varia de emisiile înregistrate la bancul de probă. Pentru noi reprezintă o provocare tehnică considerabilă. In, in, in the coming years în anii următori, eu știu, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, compania noastră sau industria se gândesc să mm, elimine treptat mașinile mm, eh, diesel pentru pasageri sau o să mai fie interesante din punct de vedere a prețului pentru consumatori sau vă veți îndrepta, așa cum păreați să spuneți în eh, introducerea dumneavoastră, mai degrabă către segmentul mașinilor electrice. Ce înseamnă asta? Că nu o să mai avem mașini, autovehicule uh, pentru automobile, pentru pasageri de talie mică sau mai degrabă vă îndepărtați de acest sector din cauza acestor probleme cu emisiile sau alte probleme? În linii mari doresc să vă spun că și în viitor dieselul va reprezenta o parte importantă a tehnologiei noastre de propulsie. De ce? Din cauza eficienței sale și consumului redus. Acum însă trebuie să recurgem la o abordare diferențiată autovehiculele compacte folosite în mediul urban. În acest caz, dieselul nu va mai fi interesant din punct de vedere economic, deoarece performanța uh, în trafic este mult mai redusă, iar costurile pentru aceste sisteme de propulsie vor crește, mai ales având în vedere uh, sistemul care va fi necesar pentru a procesa emisiile. Credem în continuare că până acum, în viitorul tehnologiei diesel, dezvoltăm această tehnologie în continuare și uh, este un element important, chiar vital, pentru atingerea obiectivelor noastre în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Aici avem obiective ambițioase pe care trebuie și dorim să le atingem. Doresc să completez. Până în 2020 dorim ca 25% din flota noastră de autovehicule să fie electrice. Dieselul oferă bune perspective în acest sens. De asemenea, trebuie să dezvoltăm în continuare subiectul uh, gazului ca și carburant. Uh, one more question. I want to follow up. Aș mai avea o întrebare, cumva legată de ceea ce întreba unul dintre coraportori cu privire la piața din Statele Unite și condițiile lor mai stricte din punct de vedere al mediului și ce urmează în următorii 5 ani. Dacă eu m-aș cumpăra un Audi diesel în Statele Unite, l-aș pune într-un container și l-aș uh, transporta către Europa și ar face testele de aici, ar trece testele din uh, Europa sau le-ar pica? Well, or would, he, would I be able Sau pot eu să mă duc la RDE și toată lumea ar fi uh, surprinsă de nivelul de emisii. Also das äh, Importieren von Importarea unui vehicul din Statele Unite nu funcționează, din păcate, și din alte motive. De altfel, în Statele Unite nu există o legislație privind emisiile în condiții reale de conducere, ci există acel uh, ciclu în cinci etape unde americanii consideră că în acest fel se acoperă toate tipurile de condus. Poate că un vehicul din Statele Unite nu a respecta, uh, nu s-a ridicat la înălțimea standardelor privind emisiile în condiții reale de conducere din Europa. Nu putem aduce pur și simplu uh, sistemele de propulsie din Statele Unite aici. Doamna Bonifa. Euh, merci, merci d'être. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Chiar dacă noi am parcurs deja partea legată de fapte din raport, dar am depășit și termenul de depunere a amendamentelor. Așa că schimbul nostru nu o să aibă, din păcate, un efect asupra raportului nostru. Am să revin asupra ce spunea domnul Hoiberger cu privire la faptul că americanii au pus pe prioritate pe limitele scăzute de oxizi uh, de azot, pe când Uniunea Europeană era, um, era mai mult concentrată pe dioxid de carbon. Uh, norma Euro 6 deja se aplică de 10 ani, deci era timp suficient să se facă conformitate. Acum, întrebarea este de ce după 10 ani tot mai spunem că da, o să fim conform cu normele din 2007, abia acum. De ce în 10 ani? De ce a durat atât? Pentru că legislația europeană până la urmă e suficient de uh, flexibilă încât vă lasă această marjă de 10 ani astfel încât să ajungeți la conformitate? Diese Doresc să răspund succint acestei întrebări? În uh, declarația noastră introductivă am explicat deja că, în mod normal, un vehicul se află pe, șapte, pe piață șapte ani. Trebuie să vă închipuiți că fiecare autovehicul presupune cel puțin 5 ani de dezvoltare. Vorbim așadar de un ciclu de 12 ani. Prin urmare, vehiculele care sunt dezvoltate astăzi trebuie proiectate, concepute, gândindu-ne la cum se vor comporta peste 12 ani. Este imposibil ca un autovehicul conceput în urmă cu 15 ani să fie complet transformat și adaptat unei tehnologii prezente. E vorba, de pildă, de ce tehnologii sunt disponibile pentru prelucrarea emisiilor. Sauf că, vous étiez tenu de les respecter au niveau du... Totuși, date fiind normele ce trebuie respectate pe piața americană, de altfel v-a fost adresată o întrebare de către colegul meu. Eu înțeleg foarte bine că nu există aceleași așteptări în funcție de piață din partea consumatorilor, dar îmi închipui că ar fi uh, extrem de interesant să respecti uh, normele cele mai scăzute, că e vorba de dioxid de carbon, oxid de azot, particule sau așa mai departe. Aerul va fi mai respirabil pentru toată lumea, nu-i așa? Das Aveți dreptate și e și obiectivul Audi. Suntem producători de autovehicule din categoria premium și avem obiectivul de a folosi cea mai bună tehnologie disponibilă în autovehiculele noastre. Iată de ce uh, ne concentrăm îndeoseb pe tehnologia de propulsie și includem de asemenea tehnologiile de procesare ale emisiilor. Domnul Heuberger a vorbit de ciclul de viață diferit al autovehiculelor. Este imposibil să uh, modificăm complet aceste autovehicule, trebuie să anticipăm și să rafinăm autovehiculele în această perioadă intermediară. Am dorit să introducem o tehnologie uniformă la nivel global, însă dați-mi voie să vă dau un exemplu, calitatea combustibilului. De multe ori din cauza acestui factor, ne este imposibil să oferim în fiecare stat cel mai bun sistem de procesare a emisiilor. Iată de ce există aceste standarde, aceste diferențe regionale, regionale și există un sistem de transmisie care este adaptat la fiecare regiune. Herbrandi. Domnul Herbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să aruncăm împreună o privire spre viitor. E greu să ne uităm spre trecut dacă nu reușim să discutăm astăzi aici elementele cheie și dacă nu ne dați niciun fel de informație tangibilă. Dar, pe de altă parte, pot înțelege și de ce. Ați spus că e nevoie cam de 12 ani pentru dezvoltarea unui nou model de autoturism și pentru lansarea acestuia. E o perioadă de timp destul de lungă dacă e să luați în calcul uh, cât de repede evoluează piața. Ori, având în vedere că în septembrie 2015 a izbucnit Dieselgate, din de atunci încoace s-au luat o serie de decizii de investiție uh, din partea marilor constructori auto. Uh, în ceea ce privește legislația uh, emisiilor de oxid de azot, aceasta s-a înăsprit în China, spre exemplu, care a devenit mult mai ambițioasă decât Uniunea Europeană în această privință. Deci, iată, oricum, ați spus care sunt planurile dumneavoastră în privința mm, vehiculelor electrice, dar pentru viitor. Dar totuși, la ce vă așteptați în viitorul apropiat? lucrurile se schimbă într-un ritm extrem de alert. Deci această perioadă de 12 ani va trebui să fie redusă. Din septembrie 2015, dat fiind uh, scandalul diesel, ce ați făcut până acum? Mulțumesc! În linii mari trebuie să vă spun că, bineînțeles, în concernul nostru uh, s-au uh, pus o semnul întrebării multe, mai ales în ceea ce privește investițiile. Intenționăm să ne ocupăm de acest subiect și în viitor. Domnul Hoiberger a spus deja, dorim ca în 2025 un sfert din flota noastră să uh, fie vehicule electrice, pur electrice, așadar 25% din vehiculele noastre vor circula cu un sistem de propulsie electric. Asta înseamnă că 75% din vehicule vor avea în continuare un motor pe ardere la bord, înseamnă un obiectiv de creștere. Dacă vom avea peste 10 ani tot atât de multe vehicule ca până acum pe ardere, Însă, în ceea ce privește acest sistem de propulsie, această diversitate uh, de la diesel până la vehicule pe baterii sau pe gaz sau uh, vehicule care circulă cu combustibili sintetici, trebuie să privim exact în ce anume investim dorim ce puțin parțial să electrificăm flota noastră de autovehicule, să va pune așadar tot mai mult accentul pe vehiculele electrice. Iată de ce este important să anticipăm deja legislația viitoare privind emisiile pentru a ști cum să ne elaborăm vehiculele după cum am spus, vorbim în procesul de proiectare de 12 până la 15 ani, când investiți uh, într-o platformă, uh, într-un anumit uh, șasiu, deja se prevăd 5 ani. Dați-mi voie să mai, pute, să mai punctez încă poate două, trei aspecte în ceea ce privește investițiile. Știți că noi investim considerabil în noile tehnologii pentru a deveni lideri pe piață. Am spus uh, în declarația introductivă, am vorbit despre um, atelierul nostru de la Bruxelles. Dorim să creăm autovehicule electrice care să aibă un randament de 500 de kilometri. Discutăm în interiorul concernului și de această perioadă de dezvoltare, cum să folosim acești 5 ani um, pentru a fi cât se poate de flexibili trebuie într-adevăr să ne stabilim niște provocări. Chinese market of... Piața chineză este una de o mare însemnătate pentru constructorii auto. Dar uh, problemele nu se rezumă doar la emisii, evident. În ceea ce privește normele de emisii în China, cred că va fi foarte greu pentru mașinile diesel să le respecte. Ce faceți pentru astfel de uh, piețe? Vă așteptați la o pondere de 25 uh, la sută mașini electrice și 75% mașini pe motorină sau vă gândiți la altfel de pondere? Pentru că până în 2025 situația ar putea să fie foarte schimbată. Pe piața chineză pornim de la premiza că va exista o cotă tot mai mare de vehicule electrice și asta pe de-o parte că legislația merge în acest sens, cu așadar vor exista um, interdicții în ceea ce privește importul de autovehicule pe combustibili fosili. Nu există însă o cotă care poate fi cuantificabilă. Nu există o piață diesel, de fapt, vehiculele de acolo sunt pe benzină, iar în China mai există un alt aspect important, și anume că saltul pe care îl are um, Occidentul în ceea ce privește propulsia diesel este greu de replicat în China. Iată de ce trebuie să se mizeze pe o diversificare a autovehiculelor. Mrs. Ernst. Doamna Ernst. Da, um, totul pare un pic ca o declarație de vânzare. Nu am nimic uh, împotrivă, vin din Dresden. Acolo tocmai s-a închis un atelier, o uzină, cu opțiunea de a continua ulterior, da, 12 ani sau nu, intervenție în sală. Ce doresc să știu în primul rând din partea dumneavoastră e, e re, relația cu trecutul sau poate chiar cu prezentul. E vorba, în fond la urma urmei, de faptul că uh, s-au făcut uh, multe manipulări, nu doar în ceea ce privește emisiile de noxe, ci și de dioxid de carbon, lucru care are repercusiuni de altfel și asupra taxei auto, mai ales la noi, în Germania, de pildă. În același timp, ați uh, introdus anul trecut, uh, l-ați prezentat uh, pe domnul Ștefan Crinș, responsabil de dezvoltare, acesta a fost concediat anul trecut, extraordinar, după care Jones Day, firma de avocatură, s-a ocupat de ancheta internă și la Volkswagen nu sunt convinsă în ce măsură s-a procesat um, această manipulare și tot ce are de-a face cu respectiva manipulare. Nu știu să, să fi pronunțat Audi în uh, detaliu, să fi făcut o mărturisire amplă, spre deosebire de Volkswagen. Cum trebuie să înțeleg toate acestea? Cum procesați acest scandal? Mă refer la asumarea răspunderii pentru ce s-a întâmplat acum. Trebuie să discutăm despre toate acestea și la Audi. În uh, introducerea mea am discutat că există trei direcții pe care ne orientăm, oferirea de soluții tehnice, cel de-al treilea punct pe care l-ați uh, amintit dumneavoastră. Acum trebuie să înțelegem cum s-a întâmplat toate acestea, cine este răspunzător. Dumneavoastră ați numit deja elementele cele mai importante. Da, am uh, însărcinat într-adevăr uh, deja pe cineva să facă anchete interne. Aceste anchete sunt în continuare în curs, nu au fost finalizate vorbiți de publicarea rezultatelor, știți că rezultatele au fost publicate în Statele Unite. Aici rezultatele deja atinse au fost publicate, au fost completate cu rezultatele autorităților din Statele Unite. Vă stau la dispoziție și puteți uh, acolo citi toate amănuntele. La noi, în cazul Audi, procedura civilă este în continuare în curs, rezultatul va veni la sfârșitul acestei luni, iată de ce nu ne putem pronunța deocamdată. Am ajuns la un acord cu autoritățile că vom menține uh, tăcerea până când se va pronunța sentința. A doua întrebare această metodă de manipulare referitoare la CO2 v-ați adresat autorității de omologare KBA din uh, Flensburg și uh, i-ați asigurat că nu se produce acest tip de manipulare în Europa și cuvintele dumneavoastră, cuvintelor dumneavoastră vi s-au dat, li s-au dat crezare. Cre- Cum priviți lucrurile acum, după ce s-au făcut toate aceste dezvăluiri. Ehm, elemente care ne-au atras atenția în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Cred că vă referiți la o întrebare care a apărut în acea listă. E vorba de acel program de declanșare dinamică. E un program care uh, um, oferă un serviciu de asistență pentru clienți și în parte nu poate fi folosit la bancul de probă pentru că ar duce la rezultate eronate, iar această funcție, din păcate, nu a fost întocmai prezentată corect în presă, iar această funcție este ce am explicat autorității de omologare KBA. O scurtă întrebare Uh, după părerea noastră atunci uh, nu sunteți de acord cu cineva care vorbește despre falsificarea rezultatelor uh, înregistrate la măsurarea emisiilor? E greșit să se vorbească despre acest lucru. Am, am explicat funcția acestui sistem de declanșare dinamică de SP. Nu e vorba de o falsificare. Poate pentru a completa, este normal ca pe bancul de, la bancul de probă anumite funcții să fie uh, oprite, e vorba de funcții precum ESP, acestea trebuie dezactivate pentru a nu afecta rezultatele. Trebuie să priviți așadar eh, situația din această perspectivă. Doream să revin la Euro 5. Ați recunoscut, existau dispozitive de invalidare în grupul Volkswagen, au existat în Statele Unite um, eforturi de a retrage de pe piața autovehiculele, acestea au fost respinse, v-ați adresat um, autorității de omologare KBA și ați făcut, ați luat inițiative de retragere în ceea ce privește vehiculele Euro 5. Um, ați făcut modificări, însă valorile de noxe nu s-au îmbunătățit. Ați făcut așadar această retragere pentru acele, vehiculele, pentru acele vehicule unde noxele erau problema, însă nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire în aceste emisii. Care e ideea, de fapt, în a retrage de pe piață vehicule fără a remedia, de fapt, problema? În ceea ce privește Statele Unite, pot să vă dau informații, din 12 ianuarie uh, s-a lansat o acțiune de retragere de pe piață în Statele Unite, în 14 state. E vorba de generația 3 după cum știți, în Europa am inițiat retragerea de pe piață. La începutul acestui an s-a demarat această activitate și am speriat, am sperat ca problema să fie remediată. Au existat două probleme diferite care au fost remediate. Atunci sunt valorile de, de noxe înregistrate în trafic mai bune în urma acestei măsuri, dar sau nu? valorile de NOx în ciclul de omologare. Nu, în trafic. S-au îmbunătățit sau nu? Domnul Aizer a răspuns deja în iulie. Nu, nu a răspuns la întrebare. Iată de ce vă adresez încă o dată. Domnul Aizer a răspuns acestei întrebări. El este dezvoltatorul responsabil. Trebuie să fi răspuns la această întrebare. E interesant, dragi colegi, că nici Audi, nici KBA nu au informat vreodată Comisia Europeană referitor la amploarea acestei activități de retragere. Dacă ar fi sigur că a fost uh, o inițiativă excelentă prin care s-au îmbunătățit valorile de noxe, de ce nu îi pun la dispoziție Comisiei Europene vreo informație? Foarte bine, poate ne mai spuneți ceva ulterior. Trecem acum la Euro 6 și aveți aici graficele în stânga, datele înregistrate în laborator e suficient să se modifice un parametru nu mai îndepliniți pragul de 80 de grame. Dacă treceți la pornirea la rece, depășiți. Fără a mai aminti noile teste. E absurd! Faceți o optimizare doar pentru acel mini-test uh, prin care aproape că vă târâți, când, în realitate, în carosabil sunteți pe nicăieri. Duceți lucrurile la absurd. Și uh, miroase foarte tare a dispozitiv de invalidare. Dacă îmi permiteți, uh, nu identific uh, corect valorile măsurate, însă doresc să abordez uh, valorile Centrului Comun de Cercetare și Euro 6. Doresc să vă întrerup aici Um, diapozitivul pe care îl aveți la dispoziție este valor, reprezintă valorile modificate de GRC și, dragi colegi, trebuie să întrebăm încă o dată cu adevărat de ce Centrul Comun de Cercetare a modificat aceste valori, pentru că am auzit motive diferite. Aici aveți varianta corectată. Nici măcar nu trebuie să discutați. Uh, e ce a măsurat uh, GRC oficial în iulie. Uh, vedeți că la 10 grade pornire la rece ați depășit valorile. La uh, uh, propuse cu patru roți, depășit valoarea. Ce înseamnă asta, de fapt? Modific un parametru la test și nu mai reușiți să respectați rezultatul. Am abordat deja măsurătorile um, înregistrate de GRC. Există multe, multe măsurători. Uh, pe care în mod conștient am ales să nu le citim pentru că nu cred că ar fi de vreun folos să tot discutăm despre toate aceste măsurători. Doresc să vă întrerup pentru că aceste teste au fost repetate la Paris și în țările de jos. Trec la ultimul diapozitiv. Priviți de pildă în ciclul urban performanțele Audi, 400 până la 500 de grame de noxe. Asta înseamnă că dumneavoastră optimizați un A3 care va fi comercializat anul viitor, să circule în o interiorul orașelor cu emisii de 400-500 de grame de noxe. Porniți așadar de la premisa că oamenii vor muri. Uh, ați putea să optimizați motorul pentru a emite mai puține noxe. De ce nu faceți acest lucru? Doar pentru a economisi? Ce înseamnă asta? După cum am amintit deja, Audi urmărește întotdeauna să dispună de cea mai bună tehnologie. Doamna președinte intervine, întrerupe vorbitorul. Let them please answer your questions. Vă rog, permiteți să vă fie răspuns la întrebări. E foarte greu să intri în amănuntele acestor măsuri. De luni de zile ați văzut datele JRC în privința acestor măsurători și am încercat și eu să le aprofundez uh, cât mai bine cu putință. Unele dintre aceste măsurători confirmă faptul că pentru sectorul Euro 6, uh, că în Euro, la Euro 6 noi stăm cel mai bine față de toți competitorii. În ceea ce privește emisiile, dacă le comparați din sală. Doar aici vorbiți uh, voi, dumneavoastră nu vorbiți decât despre măsurătorile din Germania. Dar um, situația nu stă la fel de bine în celelalte țări, nici de cum. Pare rău să vă spun. Doamna Evi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș fi dorit să adresez o întrebare în ceea ce privește modularea și recalibrarea sistemului NCR. Aș vrea să știu dacă poate fi redusă eficiența uh, sistemului uh, EGR de recirculare a gazelor de eșapament în condiții uh, reale, cum ar fi uh, conducerea pe autostradă, spre exemplu. moment în care particulele se regăsesc în filtru, iar gazele sunt mult, de eșapament sunt foarte poluate. Atunci când, uh, când filtrul este colmatat. în general vorbind, ceea ce spuneți dumneavoastră este că aceste niveluri s-au uh, redus în general. Oricum, ansamblul motorului trebuie protejat pentru că altfel uh, motorul va avea de suferit. În ceea ce privește traiectele scurte, acestea sunt acoperite. Dar uh, sunt multe elemente care intră în calcul. Este experiența șoferului, condițiile climaterice și așa mai departe. Și uh, regiunea, până la urmă, contează. Deci, aceste rate ale sistemului de recirculare a gazelor de eșapament, da, sunt luate în calcul, dar încă o dată este vorba despre mulți factori care trebuie să fie calculați. Deci, consumatorul va trebui să aleagă între un uh, vehicul care respectă limitele în orice fel de condiții sau să fie informații în prealabil în privința condițiilor în care autoturismul uh, său uh, nu va reuși să respecte normele de emisii. Nu știu, mie mi se pare absolut absurdă situația aceasta. Aș mai avea o întrebare. în ceea ce privește emisiile de oxid de azot, uh, problema este urgentă, deci și soluția trebuie să fie una urgentă. Aș vrea să știu, dumneavoastră considerați că propulsia pe bază de ardere internă poate duce și la reducerea dimensiunii particulelor? Also für den, <clears throat> für den, für den äh, Betrieb des Dieselpartikelfilters ist es äh, wichtig, dass man ihn sowohl im Speicherbetrieb äh, natürlich im Pentru filtrul de particule trebuie să te afli în acea fereastră corectă de temperatură. Deci temperatura este extrem de importantă pentru că altfel nu se întrunesc condițiile pentru o uh, Uh, testare mm, corectă. Nu știu, poate vreți să dați câteva amănunte pentru că nu e clar. Da, schimbasem subiectul, recunosc. Întrebarea mea era viza uh, dimensiunea particulelor uh, emise după combustie odată cu gazele de eșapament. Deci, după ce ies din filtrul de particule, nu sunt uh, particule mai mici, pentru că dacă aceste particule devin mai mici, deci pe măsură ce acestea devin mai mici, atunci uh, nici filtrul nu le va mai putea capta și opri, așadar. Cu alte cuvinte, vor fi eliberate în atmosferă lucru care uh, duce la altă problemă gravă și anume că acestea pătrund și mai adânc în sistemul respirator. Deci vizați uh, și această problemă a particulelor uh, cu dimensiuni reduse? Da, în, la filtrul de particule diesel și filtrele regenerative. Există astfel de schimbări, tocmai care vizează particulele mai mici, însă din păcate nu vă pot da mari amănunte. Știu că filtrul de particule are o contribuție esențială în reducerea cantității particulelor care sunt emise în mediul înconjurător. Dacă doriți, puteți adresa și întrebări în scris atunci când acestea sunt de natură foarte tehnică pentru a asigura un răspuns din partea invitaților noștri. Trecem acum la cea de-a doua uh, rundă. Domnul Șulță începe. Da, cred că de fapt beneficiez de un timp dublu pentru mine și colegul care lipsește. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, dar adevărul este că uh, nu înțeleg foarte bine abordarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de raportul nostru. Oricum, așa cum s-a spus și mai devreme, discuțiile de acum nu mai pot avea niciun fel de impact asupra raportului în sine. Oricum, este vorba despre chestiuni foarte importante. Acum, aș avea o întrebare în ceea ce privește situația practică. Uh, cum ar fi sistemul de reducere catalitică selectivă, de um, oamenii de rând uh, Deci, marea majoritate a oamenilor uh, consideră că um, astfel că conduc autoturisme dotate cu Um, sisteme de reducere catalitică selectivă și că folosesc, uh, motoarele folosesc uh, lichide um, de genul AdBlue, dar există deci o infrastructură pentru aceste substanțe, dar din păcate aceasta nu este folosită pe scară largă. Vorbesc despre lichidele pentru tratarea gazelor de eșapament diesel. În uh, Câteodată ar trebui instalate niște rezervoare uriașe pe mașini, de fapt, pentru că acestea să poată folosi și lichidul pentru tratarea gazelor de eșapament. În ceea ce privește AdBlue, tocmai un tip de astfel de lichid, clientul mă scuzați, poate o să vă răspund totuși la întrebare Uh, e important să știi de cât, uh, de ce cantitate de astfel de lichid pentru tratarea gazelor de, de eșapament ai nevoie și dacă ai loc în rezervorul de motorină pentru suficient de astfel de lichid. AdBlue este un lichid bun. Acum, în ceea ce privește reglementarea în domeniu, da, poate aceasta ar fi trebuit să se adapteze mai rapid. Încă o dată contează dimensiunea rezervorului de motorină. Trebuie ca în acesta să poată intra o cantitate suficientă de AdBlue, de lichid pentru tratarea gazelor. Și acum câteva informații tehnice în privința acelui mai nou sistem, ei bine, acesta pentru uh, camioane, spre exemplu, pentru traficul greu, ar, ar presupune niște uh, rezervare de dimensiuni foarte, foarte mari. Um, uh, Precum spuneam, uh, cercetarea și dezvoltarea încearcă uh, să țină pasul cu aceste probleme. Oricum, eu nu înțeleg de ce rezervoarele trebuie să fie atât de mici. În declarația dumneavoastră inițială ați spus că sprijiniți dezvoltarea unor um, stații de reîncărcare a bateriilor. Aș vrea să știu dacă la fel stau lucrurile și pentru întregul lanț de producție. Deci vă gândiți în mod activ cum vă puteți implica, ce fel de rol ați putea avea. Da, vă doriți o mai bună infrastructură, dar nu puteți sta cu mâinile în sân. Trebuie să faceți și noastră ceva în această direcție. Nu știu exact uh, cum se vor întâmpla lucrurile, însă vă asigur că progresele sunt uriașe în domeniu, în uh, sectorul auto în acest moment, în materie de infrastructură, infrastructură care se dezvoltă pe zi ce trece, dar să nu uităm și aspectele economice. E greu de găsit un echilibru. N-ar fi rău, de altfel, ca Eh, clienții de altfel să aibă un eh, sistem ușor de folosit la îndemână? Oui. Um, la, votre réponse précédente. La răspunsul dumneavoastră precedent, La răspunsul dumneavoastră precedent spuneți că trebuie să se țină seama de termenul de 12 ani înainte de a putea respecta normele prevăzute cu 10 ani în urmă. Ei bine, aș avea o întrebare în acest sens, tocmai în ceea ce privește anticiparea. Știți prea bine că evoluția normelor, mai ales în ceea ce privește emisiile, poate fi uh, o activitate de foarte lungă durată. Apoi să nu uităm toate grupurile de lucru la nivel european, tocmai pentru uh, crearea testelor în condiții de conducere reală, iarăși, și acestea vor lua foarte mult timp. Ați făcut uh, seama parte din grupul de lucru pentru testele de conducere în condiții reale pentru autoturisme? Audi vertreten war. Nu avem uh, informații în acest sens și plec de la premisa că această întrebare face parte mai degrabă din dosarul uh, Volkswagen. Nu încape îndoială colegii de la Volkswagen care au, v-au răspuns deja s-au ocupat de acest lucru. Da, nu e vorba, dar vreau să știu cu privire la Audi, dacă una a fost tot acest grup de lucru și a avut activitatea lor care, mă rog, um, um, fabricanții de automobile vor să anticipeze, să um, vină în întâmpinarea normelor în general, normele acestea țin foarte mult cont de uh, producătorii de automobile și uh, bun, vizează pe aceștia, dar și sănătatea cetățenilor. Bun, deci dumneavoastră n-ați fost, că nu este munca dumneavoastră, dar Volkswagen a fost implicat și a avut ocazia să anticipeze lucrurile. Nu sunt mulțumită de Uh, răspunsul dumneavoastră, că ne trebuie 12 ani, nu putem să ne mișcăm mai repede. Asta înseamnă că normele care sunt uh, de aplicare de acum înainte, bun, există și factorul uh, regresiv. O să ne spuneți că nu puteți să le respectați nici pe asta pentru că există mereu acest termen de 12 ani, ceea ce înseamnă că noi, în legislația noastră, trebuie să, sunt, să fim mai Uh, stricți, așa cum uh, sunt cei care fac legislația americană, unde nu aveți această flexibilitate, nu vă puteți lua libertăți cu aplicarea legislației. Ich habe erwähnt, äh, dass mit Sicherheit die Kollegen aus dem Konzern mit. Mulțumesc. Sunt convins că unul dintre colegii noștri din grup uh, s-a plecat asupra acestei probleme și clar uh, trebuie să fie ajuns la niște concluzii, așa că eu cred că colegii din grup au răspuns la această întrebare în mod corespunzător sau ar putea să o facă. Mulțumesc, domnule Schulz. Eu Aș dori să mă întorc la chestiunea legată de omologare. Mai devreme ați răspuns că ați făcut destul de multe omologări în Luxemburg. Și am avut uh, discuții cu reprezentanții din Luxemburg, dar și din alte state și se pare că aceștia nu au răspuns la această întrebare. De ce se duc atât de multe companii în Luxemburg? Care sunt um, circumstanțele speciale din trecut sau din prezent care fac să vă duceți acolo? După cum știți, uh, probabil, și noi Ne facem o parte dintre omologări în Luxemburg. E vorba de o capacitate, de fapt, asta e un factor esențial până la urmă pentru îndeplinirea acestor probe legate de autorizare și de emisii. De aceea le facem în Luxemburg. Au fost dezbateri Um, am văzut în presă specialitate um, și, asta, și se pare că nu vă gândiți uh, să schimbați situația în viitor, faceți la fel? În plus, autoritățile din Luxemburg sunt încă dispuse să facă în continuare acolo acele teste? Acum nu prea suntem în um, măsură să ne adresăm altor autorități sau altor servicii tehnice și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că nu există diferențe de calitate. S-a spus în trecut acest lucru, dar deocamdată nu ne gândim la această posibilitate. Uh, de schimbare a autorităților. După cum știți, aceste servicii se supun și ele unor uh, reguli tehnice și sunt controlate și ele în mod periodic. Bun, am înțeles. Am primit răspunsul la întrebările mele. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Lopez. O să vorbesc în spaniolă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, uh, domnilor, pentru prezența dumneavoastră aici încheiem uh, comisia aceasta cu Audi și cumva încheiem cu începutul unui alt scandal posibil. Uh, nu este unul cu diesel, ci unul cu benzină. Autoritățile din Statele Unite și din California au detectat la sfârșitul anului trecut uh, niște nereguli importante în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon în mașinile, la mașinile companiei dumneavoastră, asta ca urmare a unor posibile manipulări având în vedere că vehiculele acestea uh, fac obiectul unei cercetări în Statele Unite, am vrea să știm care este părerea dumneavoastră. De ce credeți că autoritățile europene încă nu au uh, cercetat această posibilă încălcare a normelor? Și în plus, un lucru care este destul de evident pentru acest, um, această comisie, că în Comisia Europeană și companiile um, de autovehicule importante au interese comune. Also zu den, ich, wir haben es eingangs erwähnt, ich kann mich da Din păcate, nu mai, nu pot decât să repet um, în ceea ce privește Statele Unite, nu putem să răspundem, trebuie să ne rezumăm la acordul pe care l-am încheiat cu Statele Unite, cu autoritățile americane. S-a modificat reglementarea și sigur o să, uh, ca urmare a rezultatului cercetărilor, o să apară o serie de concluzii. Bun, deja ne dăm seama că sunt chestii care se repetă. Persoanele care vin să ne dau, să ne informații, spun adesea că nu ne pot da informații tocmai din astfel de motive. Pe de altă parte, vreau să știu dacă dumneavoastră, ca și alte mărci din grupul Volkswagen, ați folosit uh, scandalul acesta ca să îi obligați pe lucrători să accepte restructurări um, uh, foarte dubioase pentru a vă restructura uh, mm, activitățile și în felul acesta ați folosit cumva mm, trecerea la mm, automobile electrice ca un pretext. Vreau să știu dacă condițiile de muncă și locurile de muncă care s-au pierdut o să se recupereze sau dacă um, în continuare o să vă măriți um, profiturile uh, în detrimentul uh, lucrătorilor. Also ich, ich ähm, möchte hier als, als Audi antworten und ähm eu vreau să răspund în numele Audi. Dumneavoastră aveți dreptate. Avem de-a face aici cu un uh, adevărat uh, moment de schimbare. Vorbeați despre um, tehnologiile de propulsie care o să se schimbe în anii următori radical, nici nu ne putem da seama cât de mult. Noi cei de la Audi am hotărât că o să continuăm, um, o să mergem mai departe cu lucrătorii noștri și vom fi lideri în tehnologiile de propulsie. Avem o academie, Audi, care se ocupă de astfel de sisteme, unde um, îi calificăm pe lucrătorii noștri, le dezvoltăm um, competențele pe parte de mașini electrice și vrem să promovăm uh, tehnologiile viitorului în fabricile noastre cu lucrătorii noștri, astfel încât să se păstreze uh, condițiile de muncă acestea să rămână stabile și poate chiar o să mai contractăm și alți experți. Și vreau să mă refer la ce a spus domnul Hoffman în legătură cu lucrătorii noștri. Și noi um, avem o politică mai consolidată și mai transparentă în ceea ce privește raporturile cu um, lucrătorii noștri. Avem, uh, sigur, mai multe departamente, unități și toți lucrătorii de la Audi au uh, dreptul să spună dacă nu se aplică aceste norme corecte. Deci ne consolidăm cultura antreprenorială. Mulțumesc. Am o ultimă întrebare. Eu sper, într-adevăr, că în planul acesta se va face o recuperare a locurilor de muncă, însă mai am o întrebare. Obiectivele uh, reale de emisii sunt acum mai flexibile înainte de Dieselgate. De ce n-ați uh, investiții mai înainte în um, motoare mai uh, curate, mai ecologice sau electrice? De ce investiții ar fi fost um, nevoie înainte pentru ca emisiile să fi fost cele permise. Adică vă dați seama că un procent din uh, profiturile noastre s-au făcut în defavoarea sănătății a mii de europeni? Können Sie vielleicht die Frage noch etwas präzisieren? Geht es nu știu dacă puteți să fiți mai specific în întrebarea dumneavoastră. Deci, vă referiți la întrebarea dumneavoastră Euro 6, investițiile pentru a atinge obiectivele? Pentru că dacă da, uh, atunci um, trebuie să vă spun că um, sigur că ne dezvoltăm în continuare uh, motoarele ținând cont de o serie de sisteme care ar putea să aducă ceva. Oricum, noi încercăm să lucrăm astfel încât să îmbunătățim mereu funcționarea motoarelor noastre. Aș vrea și eu să completez uh, această întrebare nu putem să spunem după un an și jumătate că o să eliminăm complet tehnologia pe care am dezvoltat-o. O să o dezvoltăm în continuare după fiecare, în fiecare generație de motoare. O să încercăm să lucrăm pe partea de tehnologie de combustie și aici, sigur, avem aceste obiective privind emisiile și acest lucru vrem să le respectăm. Ne confruntăm, sigur, cu provocări foarte mari. Acum, în ceea ce privește investițiile, nu e asta singura problemă, mai e nevoie și de timp ca să dezvolți o anume tehnologie și pentru ca aceasta să devină viabilă, să devină chiar un produs pe care să-l oferim uh, cumpărătorilor. Deci nu e vorba numai de investiții, e vorba și de timp. Aber Sie müssen im Prinzip die Physik weiterentwickeln. Deci, foarte pe scurt, e nevoie de timp și mai sunt și probleme legate de fizică, pur și simplu, că nu poți să încalci niște norme ale fizicii. Dar, oricum, încercăm să îmbunătățim cât putem aceste produse. Mulțumesc! Este o întrebare care s-a adresat de multe ori în audierile noastre. Se referă la modificarea controlelor de emisii. Dacă partea aceasta este acoperită în Euro 5 și Euro 6. Și aș vrea să vă întreb aici un lucru în ceea ce privește un acord pe care l-a încheiat Audi cu KBA, care se referă la modelul Euro 5 la temperaturi sub 17 grade. Audi s-a pronunțat în favoarea acestui uh, model pe perioada probelor și a făcut o actualizare a software-ului. Reducerea controlelor de emisii se pare că nu este nevoie, nu era nevoie de aceasta, era suficient să facă o modificare. Nu cumva prin aceasta se recunoaște implicit că software-ul pe care l-ați folosit nu este compatibil cu legislația? Cât despre evoluțiile viitoare ale motoarelor, trebuie să ne gândim la două aspecte. Gefragt, ich jetzt da... Nu am întrebat privind o dezvoltare ulterioară, ci am întrebat ce înseamnă că, printr-o actualizare simplă a software-ului, acea fereastră termică se modifică. Ce înseamnă pentru interpretarea legii? Ceea ce se numește atât de simplu actualizarea software-ului nu înseamnă uh, pur și simplu că se modifică un parametru și că nu mai e vorba de 17 grade, ci de 15, e vorba de dezvoltare ulterioară a software-ului care să includă mm, învățăminte pe care le-am acumulat din experiență. Vă referiți aici la ratele de recirculare a gazului de eșapament care ar putea să fie extins pentru a include mai multe tipuri de motoare. Aici a intrat multă muncă, nu E vorba pur și simplu uh, de apăsarea unui buton, ci e vorba de multă muncă de dezvoltare și cercetare. Nu am înțeles foarte bine. A existat uh, o muncă de dezvoltare considerabilă și înainte și uh, nu puteți spune că nu a existat un soft înainte care nu a presupus nicio muncă de dezvoltare. A fost în cele din urmă necesar pentru protecția motorului sau a fost necesar pentru a influența valorile înregistrate. Dacă reducem ratele de recirculare a gazului de eșapament, atunci motorul, componentele ar putea avea de suferit. După cum vă spuneam, lucrăm în continuare, uh, luăm în calcul introducerea unor uh, celule de combustibil, astfel încât aceste uh, rate să fie în continuare menținută și la temperaturi scăzute. Însă, încă o dată, e vorba de mult efort, multă muncă pentru a putea face acest pas. Se pare că nu ajungem la... Uh, nu vorbim despre același lucru. Eu, în continuare, înțeleg că recunoașteți că, într-adevăr, nu trebuia să protejați motorul, ci că intenția software-ului folosit până acum a fost o alta. Uh, mai am o întrebare care a apărut uh, dimineața în discuțiile de pregătire. E vorba de factorii de conformitate care au fost stabiliți pentru viitor, pentru aceste vehicule, care permit ca după 2021 multe modele să intre pe piață, pe străzi, care în continuare depășesc o dată și jumătate valorile limită în vigoare. Spuneți pentru câte vehicule uh, s-ar aplica acest lucru la Audi? Aveți o impresie, vreo idee ce înseamnă câte vehicule vor fi puse de întreprinderea dumneavoastră pe stradă în uh, această situație, cu acest factor de conformitare. Este foarte interesant, mai ales pentru calitatea aerului în orașe. Noi, bineînțeles, facem eforturi pentru a introduce pe piață ultimele tehnologii și după 2021, însă e clar că uh, noi tehnologia de măsurare pe care o salutăm, tehnologia PEMS de măsurare a particulelor și folosită pentru evaluarea factorilor de conformitate, oscilează considerabil. Cu alte cuvinte, când uh, măsurați la ora actuală valorile diferitelor vehiculi, trebuie multiplicat cu un factor de 0,8%, iar același vehicul pe același traseu, cu același șofer, dacă repetați măsurătorile, ajungeți la un factor de 1,4 pentru a vă da pur și simplu câteva cifre. La ora actuală există o variabilitate în ceea ce privește măsurarea înainte de a stabili niște factori de conformitate cu caracter obligatoriu, trebuie și înainte de a introduce tehnologia, trebuie să uh, precizăm această să rafinăm această tehnologie de măsurare. Dincolo, un element important îl reprezintă factorii de mediu. Dacă se schimbă fie și cu un grad temperatura mediului înconjurător, se înregistrează alte valori. Trebuie să definim uh, valorile limită și să facem, uh, bineînțeles, tot ce ne stă în putință pentru a le atinge cât se poate de repede, deși presupune un efort considerabil de partea noastră. Ok, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Mă scuzați, sunt un pic uh, derutată. În primul rând, vă mulțumim foarte mult uh, că sunteți aici. Uh, și când a răspuns la întrebări, nu știu dacă chiar toată lumea e mulțumită, niciodată nu suntem foarte mulțumiți. O să fac o observație, spunea domnule Șuz, dar și altă lume, se va referit la programarea acestei audieri, care e după termenul de depunere a amendamentului. Știu că nu este situația ideală, este singurul moment pe care l-am avut ca să ne organizăm, însă tot putem să facem, uh, să introducem uh, schimbul nostru de opinii de astăzi în amendamentele de compromis. Încă mai avem un pic de muncă înainte, deci nu s-a terminat și încă putem să le includem în uh, raport prin amendamentele de compromis, deci încă mai avem multe de făcut. Vă mulțumim încă o dată că ați venit aici, că ați răspuns la întrebări. Poate că unii dintre membrii s-ar putea să mai aibă niște întrebări uh, tehnice suplimentare, cum ar fi doamna Evi, și poate vi le putem trimite în scris după aceea. Avem deja termenul de punere, termenul final? Da, 27 ianuarie. Aceasta este data limită pentru uh, întrebări pentru, cu privire la această evaluare. Dacă vreți să spuneți ceva? Doream uh, să vă mulțumim pentru că am avut astăzi ocazia împreună de a prezenta punctul nostru de vedere și am încercat să vă răspundem cât se poate de bine la întrebări. Vă stăm oricând la dispoziție dacă aveți întrebări ulterioare. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Noi ne întâlnim uh, din nou la ședința noastră din 9 februarie. Doamna Piencovska va veni, mm, va fi ultimul schimb de opinii cu dumneavoastră, doamna comisar, și apoi o să depunem amendamentele și raportul final.